le train de Paris était à l'heure. Guten Morgen, guten Morgen, good morning. Bună dimineața tuturor, doamnelor și domnilor, stimați colegi, bine ați revenit la sesiunea noastră. Avem o dimineață plină de voturi. Dar avem și multe teme pe ordinea noastră de zi, de aceea un călduros bun venit tuturor. Suntem practic de vreo patru ori mai mulți decât am fost ieri în această sală, dar uh, cu toate acestea și după meaza de ieri a fost foarte interesantă. Aș avea, dacă îmi permiteți, o propunere de schimbare a ordinei de zi. Doamna Rovana Plumb a, ne-a rugat ca votul avizului ei să urmeze, dacă se poate, după votul uh, de la Serviciul Universal și numărul uh, unic 112. Asta pentru că dumneai trebuie să fie prezentă în altă reuniune. Deci începem cu 7, apoi continuăm cu 13 și după aceea de la 8 încolo în mod obișnuit. Nu văd obiecții din altă parte. Foarte bine, permitem colegilor să participe și la votul în alte comisii. Văd că și sper că toată lumea și-a adus cartelele de vot. Dacă nu, acum să mergeți fuga-fuga în birou să vi le aduceți. So, dann geht's also los. Bun.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final este un vot electronic, vot e deschis. Vot închis. 56 <clears throat> pentru, 1 împotrivă, fără abțineri. Felicitări raportorului Fernandez și felicitări pentru numărul unic de urgență 112, care cu siguranță va fi un ajutor esențial pentru mulți cetățeni din Europa aflați la nevoie. Și acum trecem la punctul de ordine de zi numărul 13, priorități în infrastructura energetică până în 2020 și după aceea, raportor al avizului Rovana Plumb. Deschid lista de voturi. Amendamentul 1, Gerbenian Gebrandi. Ce se întâmplă? Întreabă președintele. EPP verteilt noch die voting list. PP mai distribuie listele de vot. Mai așteptăm o secundă. <laughs> you can take mine, no problem. You can give Huh? You can give. <laughs> also, Austausch der Abstimmlisten unter Bun. Văd că se și fac schimburi de liste de vot între grupurile politice. Mă rog. Mă bucur oricum că colegul Schnellhardt a primit o listă de vot care o fie. Tot nu ați distribuit listele?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 So, es sieht so aus, als ob alle ihre voting list. Bun, se pare că în sfârșit toată lumea are lista de vot în față și atunci putem și începe cu votul. Amendamentul 1, Gerbenian Gebrandi, cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 2. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8. Cine pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 9. Se cer verificare pe 8. Verificăm electronic. La PP este un vot în plus. Acum mai bine, votul s-a închis. Se respinge. Deci numărul 8 se respinge. Numărul 9 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Se verifică amen- votul pentru amendamentul 10. Închid votul acum. Se adoptă. 11. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4. Pentru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 21 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Să verificăm? Bine, verificăm. Verificăm 22. Închis. Se respinge. 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25 pentru. împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 26 pentru. împotrivă, Abțineri se respinge. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și acesta. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și am și ajuns la votul final pentru acest raport. Deschid votul electronic. Vot închis. 56 pentru, 3 împotrivă, o abținere. Felicitări doamnei raportor Rovana Club. Și vă dorim mult succes în Comisia EMPL, unde vă continuați activitatea. Mulțumim de asemenea și secretariatului care a pregătit aceste liste de voturi și ne-a ușurat munca în această dimineață. Continuăm cu punctul numărul 8. Votul privind uh, raportul în legătură cu reducerea cu peste 20% a gazelor cu efect de seră și uh, riscul de carbon leakage, uh, raportul Bass-Eichel. avem un, o solicitare de eh, efectuarea vot cu, unui vot cu apel nominal, așa ceva este posibil, chiar și în comisie, deci la amendamentele 2 și 2A avem această solicitare pentru vot cu apel nominal și vreau să întreb dacă există obiecții. Invers, mi se comunică. Deci, 16 membri care susțin acest vot cu apel nominal trebuie să se ridice în picioare. Cel puțin 16. Se pare că sunt chiar mai multe de 16. Se acceptă așadar votul cu apel nominal. Începem cu compromisul 1. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2. Deci este votul cu apel nominal. Deschid votul electronic cu apel nominal. Also, Abstimmung beendet. Vot închis. 53 pentru, 7 împotrivă, o abținere. Se adoptă. amendamentul consolidat 1. Asta să fie 2A? Da, da. Deci și acest uh, amendament consolidat se votează cu apel nominal. Votul e deschis. Vot închis. 36 pentru, 27 împotrivă, fără abținere, se adoptă. Compromisul 3.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 Împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 15. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19. Pentru, împotrivă, abțineri și asta se adoptă. Asta ne ușurează foarte mult munca pentru că ajungem cu multe pagini mai încolo, având de vedere că am reușit să adoptăm atâtea compromisuri. Și ajungem în documentul meu, spune președintele, la pagina 11, alineatul 2A9, Amendamentul 98, Sabine Vilț, un vot pe părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. A doua parte pentru? A doua parte e caducă. Da, așa este. Amendamentul 101, Oreste Rossi, cine pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. 102. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 103. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 104. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm la 104. Vot închis. Se respinge 27 la 34. 105 pentru. Împotrivă. Abține, se respinge. 106 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 107 pentru. Împotrivă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 abțineri, se adoptă. Următoarea pagină, amendamentul 118, alineatul 5, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge și asta. Alineatul 5A9, amenamentul 121, Oza Westlund, vot pe părți, prima parte, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Identice amendamentele 122-123, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 126. Pentru? împotrivă, abțineri, verificăm electronic amenamentul 126. Un vot închis. Se respinge la mustață. 124 pentru, Împotrivă. Trebuie să verificăm și 124. Deschid votul. Vot închis. Acum e invers. Se adoptă cu o majoritate infimă. Dar se pare că doi colegi nu au vot, cartele de vot. Deci nu știm cine a fost uh, cel care a înclinat balanța. Mai departe, continuăm cu 128. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 129 pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 131 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 136 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm 136, votul deschis. Un vot PP în plus. Chiar și acum. Acum e votul închis. Se respinge. 135. În mai multe părți. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Verificăm. Verificăm 135, prima parte. Vot închis. Se respinge. Cine pentru a doua parte? A, ah, deci partea a doua cade. Bun. Atunci trecem mai departe. 134. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 132. Vot pe părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte, de la 132, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. O 137. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 138. Deci se dorește verificarea la 137. Revine președintele, vot deschis. Vot închis. Se respinge. 138, prima parte. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Cine e pentru? A doua parte. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 139 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 140 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 141 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 142 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 143 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, verificăm amendamentul 143, vot deschis. Vot închis. Trebuie să repetăm votul pentru că în ultima secundă PPU a votat cu o cartelă în plus. Deci deschidem încă o dată votul. Din nou un vot PPM+. Plus. Acum e bine. Rezultatul este același, se respinge. Trecem la 144. François Groster, cine pentru? Împo- pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. O 146, cine e pentru, împotrivă, se abține și se respinge. 149 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 148, uh, vot pe părți, prima parte cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Partea a doua cade în această situație. 146. 7. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 150. Prima parte. Cine e în favoare? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 152 cade. 151. Vot pe părți, prima parte. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. O sută cincizeci și trei. Cine e pentru? Împotrivă? abține Se respinge. Trecem la alineatul 10A9, 164 și 165 împreună, identice, cine e pentru? potrivă Abțineri? Se respinge. Vreți să verificăm? Bun. Deschid votul pentru verificarea acestor amendamente. Vot închis. Se respinge. Și de data aceasta. 166. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 167 cu amendament oral. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu, nu mi-e clar uh, situația, n-am văzut nicio mână liberală uh, ridicată, votul e deschis pentru verificare. PPE din nou cu o cartelă în plus. Vot închis. Se respinge, iată. 168 pentru. Da? Deci 167 uh, textul original acum. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Haideți să verificăm, spune președintele. Votul e deschis. Vot închis. Aha, se respinge. Ah, nici nu ridică toată lumea mâna și de aceea e greu să apreciem. 168. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. ITRE 1. Cine e pentru ITRE 1? Împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 3. ITRE 3. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. ITRE 4. Cine e pentru? împotriva, Abțineri. Se adoptă. i 6. Cine pentru? Împotriva, Abțineri. Verificăm. O deschis. Abstimmung beendet. Vot închis. Se adoptă. Trecem mai departe. Și mă bucur să salut și pe raportarea doamna Sizeli, care acum a intrat în sală. Continuăm cu amendamentul 220. Cine pentru? Deci la 220 în favoare. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Haideți să verificăm 220, după cum se cere, votul e deschis. Vot închis. Se respinge. între oameni care n-au votat, 64 de membri, 61 cartele folosite. ITRE 9. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. <clears throat> ITRE 11. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 17. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 169. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 170 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Am elementul 171 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Continuăm cu amenamentul 173. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 174 pe două părți. Prin cine e pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Se dorește verificarea pentru a doua parte. Vă rog, e votul e deschis. PPE-ul cu o cartel în plus. Cu două chiar în plus. Acum e bine. Vot închis. Și este 31 la 31 cu o abținere. Se respinge.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 Partea a doua cade și cade și partea a treia. Trecem la 178. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 179 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă și acesta. 180 pe două părți, prima parte cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte pentru? împotrivă, abțineri, verificăm, deci ve, deschidem votul pentru a doua parte. Un vot PP PM+. plus. Sunteți foarte harnici azi, PP. Se respinge. 181. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 183. Prima parte. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 184. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 185 pentru. Împotriva abțineri, se respinge. 186 și 87 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 188, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte, pentru, a, cade, spune președintele. 189. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul ITRE 18. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. ITRE 27. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 197 cu amendament oral. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. ITRE 36. Verificăm. A, verificăm 197, spune președintele. EPP 1 în plus, ar trebui să vă puneți de acord cine votează. Se respinge. Deci 197 se respinge. François Grostet uh, are ochi de vulturi azi și se pare că știe de ce. i 36, prima parte, cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. A doua parte. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 198 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 199 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 201 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 202 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 206. Vot pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 207 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. Verificăm votul la 207. Se respinge. Continuăm cu aliniatul 16 nou, amendamentul 217, care nu se votează. Bine. Alinatul 17 a nou, amendamentul 229 atunci, cine în favoarea acestui amendament? Împotrivă? Abținere? Se adoptă. ITRE 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 230 prima parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 231 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 232 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 233 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 234, vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Se cere verificare pentru a doua parte. Vot deschis. PPE, tot timpul cu un vot în plus. Acum e mai bine. Vot închis. De data asta a fost cum trebuia. Se adoptă. 235. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 237. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 203 și 204 identice. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 228. Președintele se corectează 328. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. opt cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 239 în două părți, prima parte, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 241 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 242 pentru, 242 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Deschidem votul la 242. Eu zic că se adoptă, dar să vedem. Cred că putem închide votul acum. Se adoptă. Trecem la 244 și ITRE 30, identice cine pentru. A, nu, se corectează președintele. Urmează 243, Holger Kramer, cine e pentru? Împotrivă. Verificăm. Deci verificăm amendamentul 243. Vot deschis. Abstimmung beendet. Vot închis. Să adoptăm. 244 și 30 cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 245 pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 246 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 247 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 248 cade. 249 pentru. Împotrivă. Abțineri Eu zic că se adoptă, dar să verificăm. Dacă așa doriți, verificăm. Vot deschis pentru 249. Vot închis. Se adoptă. 250 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 251 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 252 și 253 identice pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. ITRE 21 pentru. Ba nu, ITRE 19 se corectează președintele. Cine e pentru ITRE 19? împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și acesta. ITRE 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IT32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IT31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. ITRE 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IT37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 117. A, nu. Zice președintele, mai, ar mai rămas ITRE 38 uh, prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Acum nimic nu, mai, nu mai e clar. Haideți să verificăm. Iar un, avem un vot PP în plus. Da, deci a fost totuși foarte clar. Chiar cristalin votul ăsta. Deci, trecem la 117, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 254. A, nu vreți o verificare? Bun, verificăm 117, prima parte. Vă deschis. Vot închis. Se adoptă. Aha. Atunci trecem la cea de-a doua parte. Cine pentru a doua parte? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă și aceasta. A treia parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 254 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 255 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 257 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. I 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. I344 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 259 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 260, prima parte, cine e pentru, împotriva, abțineri, haideți să verificăm. 260, prima parte. Beendet. Vot închis. Se respinge. unu cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Ce ziceți? Să verificăm? Haideți să verificăm. Vot închis. Se adoptă. Numai că avem o serie de colegi care nu participă la vot. Bun. Trecem la 262. Cine pentru? Împotrivă, abțineri și asta trebuie verificat. Vot deschis. PPE, un vot, vot în plus, acum s-a corectat, se respinge. 263 pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. ITRE 41 pentru. Împotrivă. Nu recunosc nimic dacă nu ridicați mâinile. Cine pentru ITRE 41? Cine împotrivă? Abțineri se adoptă. 273. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Aliatul 21A 9, 284, prima parte, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Se cere verificarea pentru amendamentul 284, prima parte. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Deci, vă rog, dragii mei, ridicați mâna pentru că în fața aici nu ridică nimeni mâna și atunci nu văd nici eu. Deci, partea a doua. Cine este pentru a doua parte? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 285. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 286 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Verificăm 286. Votul e deschis. Vot închis. Se adoptă. Foarte bine. 293. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 294. Pentru? Împotrivă?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 Deschidem votul electronic, vot deschis. Vot închis. Se respinge. 298 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. ITRE 40, văd pe părți a doua parte. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Trecem la aliatul 26A9, amendamentul 318, Bas Eichhardt, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 320 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 321. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 323 pentru. Împotrivă abțineri, verificăm. Abstimmung beendet. Vot închis. Se respinge. 322. Cine pentru? Împotrivă. Verificăm. Vot deschis. Se adoptă. Următorul amendament cade. 325, 26 Holger Kramer, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Se adoptă. 327 pentru împotrivă. Cam același rezultat, dar haideți să vedem uh, verificarea electronică, votul e deschis. Votul e deschis, așa am zis, da. A votat toată lumea? Vot închis. Se respinge. 329. Cine e pentru? amendamentul 329. E cineva în favoarea acestui amendament? Împotrivă? Abține, se respinge clar. 320, zice președintele. A, nu, 330 se corectează. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Verificăm 330. Vot închis. Se adoptă. 331. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 347. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. I348, pentru, împotrivă, Încă o dată. I348. Cine pentru? Împotriva acum. Abțineri se adoptă. Litre 49. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vreți să-l verificăm și pe acesta? François, vrei tot timpul să verifici. Haideți să verificăm. ITRE 49. Vă deschis. Vot închis. De data asta s-a adoptat. Următorul cade. 339, 340. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vot e deschis electronic pentru verificare. Vot închis. Vezi? Vezi ce am zis? Dar nu toată lumea are vot, cartelele de vot uh, la dispoziție. De aceea mai greșim. Trecem la 341. Cine pentru? Împotrivă? abțineri, verificăm. Vot închis. Se adoptă. Urmează 443, spune președintele. 443. Nu, 343 se corectează. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 344. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. Amendamentul 3, 4, 5. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 346 pentru? Împotrivă? Abțineri. Verificăm. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. 347. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 348 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Vot închis. Se respinge. 349 pentru, împotrivă, abțineri și pe asta verificăm. Iată, se adoptă. Iată, vot pe pers 352, prima parte. Cine e pentru? A, ah, deci totul cade. Și atunci cade și 353, spune președintele. Deci, Continuăm cu 355. Amenamentul Earita Corhola. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 356. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 357. Cu amendament oral? Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. A votat toată lumea? Vot închis. Se respinge. Și atunci votăm amendamentul original fără amendament oral. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. I350 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. Vot închis. Se respinge. Amendamentul 360 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 358 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Se adoptă, ziceam, spune președintele. Verificăm. Vot deschis. A votat toată lumea? Mai lipsesc câteva cartele. Așa. Vot închis. Se adoptă. I3 Amendamentul 359. Cine e în favoare? Împotrivă? Abțineri se adoptă. I352. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. A votat toată lumea? Haideți, haideți. Acum l-am închis. Se respinge. 361. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm. Vot închis. Se respinge. I353. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 54. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. I355. Vot pe părți. Prima parte. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. I356. Pentru împotriva, abțineri, verificăm. Vot închis. Se respinge I357, prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă a doua parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Litre 5 și 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Litre 5 și 9 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Litre 60 pe părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 362, vot pe părți, prima parte, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum trecem la considerente. Amendamentul 1, 2, 3 și 4 identice. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. 5. Dar numai doua, a doua parte, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 6. A, ah, vreți să, să verificăm. Amendamentul 5, partea a doua. Vot deschis. A votat toată lumea? Vot închis. Se adoptă. Data viitoare vă gândiți mai bine. Amendamentul 5. Vot pe părți. Prima parte, spune președintele. A, ba nu. Trecem la 6. 6 și 7 identice. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru, prima parte, pen, ad, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea? Vot închis atunci. Se respinge. Amendamentul 16, prima parte. Cine pentru? Împotrivă? abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 17 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 18. Vreți să verificăm? Bine. Vot кис. se adoptă. Iată. 18. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 19. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. PPE un vot în plus. Vot închis. Se respinge. Amendamentul 20. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 27 pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă trae considerentul B. Pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. 28 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 29 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 30 pentru, cine pentru prima parte, împotriva, abțineri Verificăm. Acum la Social și Democrați un vot în plus. Vot închis. Se adoptă. A doua parte. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Vot închis. Se respinge. Partea a treia, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea? Vot închis. Se respinge. Cu aceasta ajungem la amendamentul 39 și 40 identice. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următoarele cad. Amenamentul 42 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Vot închis. Se respinge. 41 pentru. Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Vot închis. Se respinge și acesta. Trecem mai departe la amendamentul 51. Cine e pentru? La 51. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm. Vot închis. Se adoptă. Vot pe părți la 52, prima parte, cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm. A votat toată lumea? Atunci închidem votul. Și respins. A doua parte. Nu are niciun sens. Bun. Atunci trecem la I3, considerentul A, prima parte, cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. A doua parte, pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 58, prima parte, pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. A doua parte, pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 5.9. Vot pe părți prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. Pentru. A, împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 62. Pe părți, prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 65 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 66 pentru. Vreți să verificăm la 65? Bine, deschid votul la 65. Vot închis se, se adoptă. 66. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 67. Prima parte. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm. Închid votul. Se respinge. și obține pentru prima parte. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Partea a treia, pentru, împotrivă, abțineri și această a treia parte adoptată. Extraordinar. Și atunci putem trece la votul final, vot electronic, vot deschis. PPE cu un vot în plus. A votat toată lumea? A votat toată lumea, da? Bun, atunci închidem votul. 44 pentru, 14 împotrivă, un, o abținere. Felicitări raportului Bas Eichhout. Mulțumim tuturor colaboratorilor din secretariat care i-au ajut, l-au ajutat pe raportor și colegilor din ITRE. Le mulțumim pentru că acum raportul poate trece în plenară. Și continuăm cu sucurile din fructe și produse similare pentru consum uman. Punctul 9 de pe ordinea de zi. Un punct de procedură. Carl Schlüter. So, um, I would like to ask the commission... Aș dori să întreb Comisia sau Serviciul Juridic cum rămâne cu amendamentele consolidate 1 și 2, fiindcă se referă la directiva privind afirmațiile mențiune de sănătate. Se spune că dacă um, există adaos de zahăr, această mențiune ar trebui să apară lângă nume dar uh, Parlamentul, prin aceste amendamente consolidate, inversează această logică. În momentul în care nu, nu există adaos de zahăr, se scrie acest lucru pe etichetă și altfel nu. Se respectă aici această directivă privind mențiunile de sănătate, fiindcă dacă uh, unui suc de fructe nu îi se permite să aibă adaos de zahăr și se face această mențiune, atunci respectăm directiva? Asta aș dori să știu. Și așa, da. Raportorul are cuvântul. Eh, are raportorul o opinie în acest sens? Gracias, señor presidente. La prohibición de añadir azúcar continua. Mulțumesc, domnule președinte. Interdicția eh, zahărului rămâne în picioare pentru sucuri naturale, dar nectarurile trebuie să fie îndulcite este vorba doar de sucuri naturale sau concentrate. Doar acolo există această interdicție. Iar îndulcitorii artificiali sau mierea sunt permise doar pentru nectaruri care trebuie să beneficieze de îndulcitori. Deci este vorba de o diferență aici. La ora actuală, sucurile proaspete pot să conțină până la 15 grame de zahăr adăugat pentru a combate aciditatea an. Die Fraktionen waren alle dafür. Ehm, în afară de verzi, eh, toate grupurile parlamentare au fost pentru această opinie, de aceea trecem la vot. Îmi cer scuze, eu am adresat întrebarea comisiei, nu raportorului. Dar suntem la vot acum, trebuia să faceți asta mai devreme. Suntem acum la voturi, iar președintele este de acord cu prezentarea grupurilor politice și acum votăm. Domnul raportor eh, a luat cuvântul și așa stau lucrurile. Nu se poate ca în toiul votului să punem sub semnul întrebării ceea ce facem. Asta ar fi trebuit făcut mai devreme. da... Pe scurt, președintele are dreptate. Nu se poate uh, pune sub semnul uh, întrebării această chestiune înainte de vot. Însă, obiecția este justificată și aș propune ca uh, după uh, acest vot și înainte de reluarea uh, dezbaterii în plenul Parlamentului să revenim asupra acestei probleme. Da- cine e împotrivă va vota împotrivă, e foarte simplu. Nu putem acum să începem să discutăm dacă este admisibil uh, treaba asta sau nu. Deci, Votăm și cine vrea să voteze împotrivă, votează împotrivă. Amendamentul 21, Oreste Rossi, cine pentru? Cine împotrivă? Abțineri, se respinge. Amendamentul 23, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Agri 4. Agri 4. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 24 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. Verificăm amendamentul 25. Vot închis se respinge. Și acum trecem la renumitul amendament consolidat 1. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Trebuie să verificăm. Votul e deschis. A votat toată lumea. Atunci închidem votul și se adoptă cu o majoritate clară. Trecem mai departe. la amenamentul consolidat numărul 2. Cine este în favoarea acestui amenament consolidat 2? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Agri 17 acum. Agri 7 se corectează președintele. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 39. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 40. Prima parte. Pentru? Împotrivă? abțineri se respinge. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 9 Deci Agri 8 se corectează președinte cine pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Agri 9 acum pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 6 cine pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 7 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Agri 10 pentru împotriva, abțineri, se adoptă. Agri 11 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amenamentul 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Agri 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem mai departe la 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 13 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Agri 14 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. se dorește verificare la Agri 14. Verificăm. Vot deschis. A votat toată lumea? Atunci votul e închis. Se respinge. Amendamentul 10 și 44 identice. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 47 cu amendament oral. Cine pentru? Împotrivă? abțineri se adoptă. 48 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Agri 16 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 50 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 cu amendament oral. cine pentru? Împotriva. Abțineri. Verificăm. Ist ein D zu viel? Trei voturi de la Social și Democrați în plus. Bun, vot închis se respinge. Atunci, uh, textul original al amendamentului, fără amendament oral, cine e în favoarea lui? Vorbim de amendamentul 54 original, fără amendament oral. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 55. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 56, 57, 58 și 59 și agri 18 împreună, pentru că sunt identice. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amenamentul 60 pentru, Împotrivă? abțineri, se respinge. 61. Cade sau nu cade? Întreabă președintele. Deci votăm amendamentul 61. Cine pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 62. Pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. Agri 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 63 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. votat toată lumea. Atunci închidem votul. Se adoptă. Agri 20 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 64 și pentru, Împotrivă. abțineri se respinge. 13 pentru, Împotrivă. abțineri se respinge. Agri 22. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Agri 23. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 14. 15 se corectează. Președintele, cine e pentru? Împotrivă. abțineri, se adoptă. Acri 24, cine e pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Agri 25 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Agri 26 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 16 cu amendament oral. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. amendamentul oral fără amendament, uh, amendamentul original fără cel oral. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge și acesta. Și trecem la considerente. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 17 vot pe părți, prima parte pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 și 19 identice. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amenamentul 20. Pentru? Împotrivă? Abținere? Se adoptă. Agri 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Agri 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și amendamentul 3 pentru, împotrivă, verificăm amendamentul 3. A votat toată lumea. Încheiem votul atunci se respinge. Și ajungem la votul final. Vot electronic, vot deschis. A votat toată lumea, vot închis. 47 pentru, 9 împotrivă și 2 abțineri și ajungem la al doilea vot final. Vot deschis. votat toată lumea? Mai lipsesc câteva voturi, vă rog. Da, acum se pare că toată lumea a votat, care a vrut să voteze. 41 pentru, 9 împotrivă, 4 abțineri. Felicitări raportorului, domnul Rodriguez. Acum vom putea distinge și noi între sucurile de fructe, cele adevărate și cele care sunt mai puțin adevărate. Bun. Trecem mai departe la următorul vot. Punctul de ordine 10 de pe ordinea noastră de zi. Este de Lange. I don't often agree. Mulțumesc. Nu sunt uh, tot timpul întru totul de acord cu Carl Schlitter, dar când are dreptate, recunosc acest lucru. Ar trebui să adresăm această întrebare în serviciului juridic, fiindcă este una pertinentă. Tocmai am votat să etichetăm ceva ce este interzis. Este vorba de adaosul de, ja- de zahăr la uh, sucuri de fructe. E ca și cum am spune că în apă nu există o travă pentru șobolan. Normal că e așa, fiindcă uh, N-are rost să etichetăm asta, fiindcă e normal că așa stau lucrurile. Acum uh, nu etichetăm uh, etic, uh, nu etichetăm adaosul de zahăr. Ar fi normal să etichetăm existența adaosului de zahăr, nu inexistența acestuia. Și socialiștii care doresc tot timpul transparență față de consumatori și iată acum, în ceea ce este sucul de fruct, fructe nu dau doi, doi bani pe asta. Uh, Dagmar, știu că ție îți pasă, da. Haideți, deci, să adresăm această întrebare a colegului Schlitter serviciului juridic. juridic. Ceea ce facem este legal și să adresăm uh, și această întrebare comisiei pentru a vedea dacă respectăm directiva privind afirmațiile mențiune de sănătate. Mulțumesc pentru aceste uh, comentarii. Coordonatorii se vor ocupa de această chestiune mâine dimineață și putem întreba și serviciul juridic, bineînțeles, dar cred că aceste aspecte Uh, trebuie discutate mai înainte, dar vom vorbi mâine. Trecem acum la vot asupra punctului 10 de pe ordinea de zi. Este vorba de encefalopatiile spongiforme transmisibile sau cum or, uh, s-or fi numit ele. Uh, rescurtarea este TSE și raportorul este Dagmar Ruth Berend. Cu siguranță dumneavoastră știe despre ce este vorba. Trecem la vot. Amendamentul consolidat numărul 1. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul consolidat numărul 2. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la alineate. Textul original la paragraful 4 cu un amendament oral. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 7. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 8. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. A, vreți să verificăm? Verificăm votul pentru amendamentul 8. Haben alle abgestimmt. Das scheint der Fall zu sein. Man ist Toată lumea se pare că a votat și se respinge. Dann Amendment 9 dafür. Amendamentul 9. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 11 pe părți, cine pentru prima parte, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, verificăm. Iată, se respinge. Amendamentul 10 cu amendament oral. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 12 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 13 vot pe părți. Prima, părți, prima parte pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. A votat toată lumea? Închid votul atunci. Se adoptă. Amendamentul 23. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 29 pentru. Cu amendament oral. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 32 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 și 34 identice pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35 pentru, Împotrivă? abțineri, se adoptă. 36 pentru, Împotrivă? abțineri, se adoptă. Trimiterea 5, uh, amendamentul 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 felicitări colegii Dagmar berend pentru raportul său privind encefalopatia spongiformă transmisibilă. Domnule președinte, în legătură cu uh, amendamentul 22 al doamnei Antonescu, care a fost adoptat aici cu o mare majoritate în partea aceea a sălii, uh, este vorba de un amendament care cere uh, uh, efectuarea de teste rapide post-mortem. Însă, haideți să nu devenim ridicoli uh, în fața opiniei publice. Uh, aceste teste sunt obligatorii de 12 ani și vă rog ca la votul în plen să scoatem, eliminăm acest amendament din lista de voturi pentru că este o situație ridicolă. Mulțumesc. Sigur, veți transmite această informație tuturor grupurilor parlamentare și atunci vom avea grijă să procedăm exact cum ați propus. Acum trecem la combaterea plan global a pescuitului ilegal, un raport uh, pentru un aviz al colegei Ana Rosbach. Și îmi permit să încep. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 3 pentru, împotriva, abținere, se adaptă. 4 pentru, împotriva, abținere, se adaptă. 5 pentru, împotriva, abținere, se adaptă. 6 pentru, împotriva, abținere, se adaptă. 7 vot pe părți, prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotriva,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 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abținere, se adoptă, 26 pentru, împotrivă, abținere, PP a fost pentru, nu? Da, atunci s-a adoptat. Bun. Atunci ajungem la votul final, vot deschis. Vot închis acum. 52 pentru, nimeni împotrivă, nicio abținere în unanimitate. Felicitări doamnei Rosbach. Peștii se vor bucura după acest vot. Mulțumim și secretariatului și raportorilor din umbră. Următorul vot privește mobilitatea și incluziunea persoanelor cu dizabilități și strategia europeană privind handicapul în perioada 2010-2020. Raportor este Oreste Rossi. Avem consolidat numărul 6. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amenamentul 5 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 9 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 6 pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 și 14 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 19 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Apoi trecem la compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 24 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amenamentul consolidat numărul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 34. Vot pe părți, prima parte. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotriva, abțineri, și asta se adoptă. Trei și 23 identice pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul consolidat 5 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amenamentul 50 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm 51.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 se adoptă și acesta și cu aceasta am ajuns la votul final. Votul este deschis. Vot închis. 41 pentru, un vot la abțineri și nimeni împotrivă. Felicitări colegului Oreste Rossi pentru acest raport. Punctul 13 a fost deja rezolvat. Ajungem la punctul 14 de pe ordinea zi. O întrebare orală cu privire la subvențiile UE pentru practici nesustenabile și poluante. Votăm cine este în favoarea acestei întrebări orale. Cine este împotriva întrebării orale? Haideți să verificăm cu vot electronic. Votul este deschis. Deschid încă o dată votul. Deci votul este deschis acum. A votat toată lumea? Tot mai puțin prezenți la vot. Bun. Votul este închis acum. 26 pentru, 20 împotrivă. Întrebarea orală va fi depusă de Corin Lapaj, Lepaj și alții. Trecem cu aceasta la punctul 15 de pe unea zi, concept cuprinzător privind reducerea emisiilor de gaze eh, nocive pentru mediu, altele decât dioxidul de carbon. Avem o întrebare orală. Cine este în favoarea formulării întrebării orale? Cine este împotrivă? Cine se abține? Se adoptă cu un vot împotrivă și o abținere. Punctul numărul 16. O strategie eficientă de materii prime pentru Europa. Văd că avem două voturi la 15. Odată am adoptat uh, întrebarea orală și acum trebuie să votăm în legătură cu dezbaterea. De fapt, trebuie să organizăm o dezbatere privind uh, propunerea de rezoluție poate că n-ar fi rău să se înscrie la cuvânt mai întâi autorii și să ne prezinte uh, proiectul de rezoluție. Cine vrea să se ocupe de asta? Kakis. Well, thank you, Mr. President. This, I believe... Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, aflat uh, din, de la, la inițiativa dumneavoastră faptul că emisiile, alte emisii, în afară de dioxid de carbon, joacă un rol foarte important. Îmi cer scuze, doamna președinte. rog să faceți liniște pentru a-i da cu colegului nostru ocazia de a lua cuvântul. Dați-mi voie să revin la subiect. Alte emisii, în afară de dioxid de carbon, joacă un rol foarte important în politicile noastre climatice. Am observat acest lucru. În egală măsură am observat faptul că atât Comisia, atât uh, inițiativele Comisiei, cât uh, uh, și alte inițiative privind aceste emisii nu sunt destul de consistente și de eficiente s-a întâmplat, așa cum am văzut cu HFC23, carbur, carbon, mă scuzați. Domnule președinte, îmi cer scuze, dacă colegii mei nu fac liniște și continuă să discute între ei, atunci eu mă opresc aici. Încă o dată vă rog să faceți liniște pentru ca uh, colegul nostru, care are nevoie de liniște pentru a se putea exprima, să o poată face. This is more important, a more important issue that... Acesta este un subiect mai important decât uh, credeți dumneavoastră. Putem să ajungem la rezultate bune în domeniul climatic la prețuri mult mai mici decât plătim la ora actuală în lumea întreagă și în Europa. Și trebuie să să facem mai multe eforturi în ceea ce privește HFC-urile dar și alte emisii toxice care subțiază și ele stratul de ozon. Această rezoluție, această întrebare orală au ca scop uh, atragerea atenției comisiei asupra a ceea ce ar trebui să se facă și ne dorim în egală măsură să obligăm comisia să dea uh, politici mai ferme la nivel internațional prin protocolul de la Montreal, Montreal, cât și aici, la nivel european. Am vorbit foarte mult despre sistemul de comercializare al emisiilor european, ETS-ul, și am văzut uh, care sunt problemele care ne-am confruntat și care au fost greșelile făcute uh, la acest sistem. Există însă un sistem uh, uriaș în afara uh, ETS-ului, unde am putea obține rezultate foarte bune în domeniul climatic și poate am putea să reducem costurile aferente industriei noastre în ceea ce privește atingerea obiectivelor uh, climatice. Acest subiect este unul foarte important și sper ca colegii mei să sprijine această inițiativă. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult! Cine dorește să ia cuvântul? Chris Davis? Very briefly, I need to say I, I'm, I'm... Pe scurt, vreau să vă spun că mă bucur foarte mult că s-a înaintat um, acest uh, document. Sunt de acord cu tot ce s-a spus, ne concentrăm prea mult pe dioxid de carbon și uităm că acțiunea sa este minoră comparativ cu alte produse pe care le folosim în societatea noastră astăzi. Mă bucur foarte mult că acordăm prioritate și altor gaze. Noi vom sprijini acest document cu mult entuziasm. Merci beaucoup. Mulțumesc, domnul Prodi. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt într totul de acord cu această propunere. Aș merge chiar mai departe și aș sublinia importanța deosebită a inițiativelor pe care le-am luat, care ar putea fi adevărate instrumente. Consider că unele dintre acestea ar putea oferi o structură spațială, însă concentrarea gazelor emise riscă riscă să ne aducă să identificăm și sursele acestor gaze. Cred că este un lucru important și poate că ar trebui să precizăm aceasta în discuția noastră. Cred că ar trebui să ne luăm angajamentul de a face totul, de a utiliza toate posibilitățile de observare și de măsurare a acestor instrumente și a acestor dispozitive care ne vor permite să înțelegem mai bine cum funcționează sistemul Universului. De asemenea, acesta ne va permite să lansăm campania noastră de uh, Uh, eliminare a acestor gaze. De asemenea, există anumite practici agricole care folosesc, de exemplu, protoxidul de azot și care ar uh, trebui luate efectiv în serios, dat fiind potențialul nociv uh, al acestor gaze. Mulțumesc, domnule Prodi. Domnul Aider. Köszönöm a szót, elnök asszony. Sajnálom. Domnul Aderdeci, Îmi pare rău că membrii acestei comisii nu au reacționat cu adevărat la această inițiativă. Eu consider că este un subiect care a fost discutată aici pentru prima dată și colegul nostru cu adevărat luptă eroic pentru a se renunța la aceste emisii de gaze altele decât dioxidul de carbon. Aceste gaze altele sunt mult mai agresive, mult mai nocive decât dioxidul de carbon. În ceea ce privește efectele negative ale lor, sunt de 12.000 de ori mai periculoase decât dioxidul de carbon. Uniunea Europeană are un sistem extrem de scump, un sistem de taxe impozite care îl costă pe contribuabil foarte mult și nu știm dacă va fi durabil pe termen lung. Comisia a recunoscut această problemă, însă în ceea ce privește disciplina, evident, am menționat deja anumite uh, condiții care sunt obligatorii, altele mai puțin. În orice caz, uneori, acest sistem are anumite defecte. Este un adevărat scandal. Comisia noastră a menționat mai multe modificări uh, legate de procentul de scădere a uh, dioxidului de carbon. Dar acest subiect trebuie să ne intereseze și mai mult. Ar trebui poate să încercăm să facem presiuni um, asupra Comisiei pentru a modifica un sistem care nu funcționează cu adevărat bine. Sper că acest punct va fi uh, rediscutat și că vom reuși cu toții să ne susținem colegul. Mulțumesc, spune doamna președintă, domnul Arsenis. Mulțumesc, doamna președintă. Vă mulțumesc. Sprijin și eu această rezoluție, spune domnul Arsenis. Este foarte important să ne concentrăm mai mult asupra celorlalte gaze poluante, bineînțeles, nu ar trebui să facem acest lucru în detrimentul ambițiilor noastre de reducere a dioxidului de carbon. Bineînțeles, trebuie să ne concentrăm să și asupra altor celorlalte gaze poluante. Acest lucru este foarte important pentru viitorul nostru. Cred că suntem cu toții de acord că trebuie susținută această propunere și că nu trebuie să ne centrăm doar pe dioxidul de carbon. S-a vorbit și despre protoxidul de azot, am putea vorbi și despre metan, care este de 24 de ori mai uh, nociv decât uh, dioxidul de carbon și asta în funcție de modul în care calculăm. Am putea să uh, realizăm progrese deosebite în această direcție. Voi ceda acum cuvântul, vă da cuvântul Comisiei, mm, doamnei Schwarz, apoi domnului Zuber. Thank you very much, uh, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia împărtășește îngrijorările cu privire, de, cu privire la gazele, ne, gazele poluante, altele decât dioxidul de carbon. Acesta este și un element cheie al foii de parcurs privind uh, economia nepoluantă până la, în anul 2050, unde se spune că aceste gaze polante altele decât dioxidul de carbon ar trebui să fie reduse cu până la 70-78% până în 2050 în comparație cu nivelurile din uh, anul 1990. Deci împărtășim și noi aceste îngrijorări. Aș vrea să vă spun deja că un, unele politici de sănătate, cum ar fi regulamentul privind uh, gazele florinate și alte regulamente cu privinte la uh, hidroflorcarburi uh, în ceea ce privește echipamentele mobile de aer condiționat. Deci există deja politici care vizează reducerea acestor gaze poluante, în afară de dioxid de carbon, dar mai avem cale de bătut, iar în 2000, din 2009 Comisia a afirmat uh, răspicat faptul că trebuie să mm, rezolvăm problema folosirii abundente a hidrofluorcarburilor și a negociat în cadrul protocolului de la Montreal sprijinirea a două propuneri pentru a reduce treptat hidrofluorcarburii carburile Asta în cadrul uh, angajamentelor uh, din, uh, de la Convenția 1 privind schimbările climatice. Reglementăm uh, și uh, regulamentul nostru privind uh, gazele florinate, unde intră și HFC-urile și încercăm să vedem ce opțiuni avem la dispoziție pentru acțiunile viitoare. Aici este vorba și de posibilitatea de a reduce treptat HFC-urile la nivel european. Aceasta este una dintre posibilitățile pe care le analizează Comisia Europeană deci se înregistrează un oarecare progres în acest domeniu. Și eu să mă opresc aici. Vă mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Merci beaucoup. Est-ce que votre... Mulțumesc. Mm, colegul Nasu dorește să-și expună și dânsul punctul de vedere? Domnul Zuber? Madame. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să vă ofer niște informații suplimentare cu privire la ozonul troposferic și carbonul negru, care intră în sfera de aplicare a acestei moțiuni de rezoluție. Aș dori să vă ofer două informații suplimentare cu privire la negocierile în desfășur, care sunt în desfășurare privind uh, poluarea aerului pe termen lung, unde noi negociem uh, unele texte cu privire la carbonul negru nu s-a luat încă nicio hotărâre, dar se dorește să se ia mai multe măsuri cu privire la carbonul negru și se dorește evaluarea emisiilor totale de carbon negru în cadrul uh, regiunii europene și a Americii de Nord. Negocierile vor fi finalizate până la sfârșitul lui 2000, 2011, până la sfârșitul acestui an, deci, și s-ar putea să ducă la un protocol uh, modificat care va intra în vigoare în câțiva ani. Acestea fiind spuse, aș dori să adaug faptul că Comisia conduce aceste negocieri în numele Uniunii Europene și că așteptăm ca până la finele acestui an să obținem unele rezultate. Deocamdată însă nu s-au luat hotărâri în acest sens. Mai mult, Comisia a hotărât revizuirea strategiei tematice privind poluarea aerului și pentru 2005 și să ofere un pachet până în 2013, unde să intre și aspecte legate de particule, unde se va discuta, bineînțeles, și despre carbonul negru. La ora actuală se desfășoară mai multe procese care s-ar putea să influențeze politicile noastre viitoare ale ale noastre la nivel um, național în cadrul Uniunii Europene, dar uh, și la nivel internațional privind carbonul negru și particulele. Mulțumesc, domnul Schilakakis. Ați cerut cuvântul? I would like to... Da, aș dori să spun uh, că la o informare a Agenției de Mediu Europene care a avut loc recent, pe 12 mai, se spune că regulamentul gazelor florinate nu se ridică la nivelul necesar de ambiție pentru a înregistra progres. Nivelul scăzut, nivelul de punere în aplicare și de conformitate este redus. Aș dori să ne spună Comisia ceva despre acest Uh, niveluri scăzute de aplicare și conformitate. Da, domnul Prodi. Deci este vorba despre agenția privind anchetele uh, legate de mediu și în cea de-a doua intervenție a comisiei am găsit ceva care mă face să reacționez și anume legătura care există între efectele asupra climei și efectele asupra sănătății legat în special de particulele de carbon. Este absolut esențial să acționăm și să acționăm direct la sursă este vorba despre particule de sub 2,5 microni, și anume particule care au un impact asupra unor ținte vulnerabile, foarte vulnerabile, de exemplu plămânii. De aceea, acum ar trebui să facem tot ce putem pentru a reduce emisiile de astfel de particule deoarece ele au cel mai mare impact asupra sănătății și mai ales în zonele urbane. Trebuie, prin urmare, să luăm uh, o serie de măsuri Există anumite surse care sunt um, mai ales în zonele urbane. Există emisii ale autovehiculelor? Cu uh, o ardere parțială a combustibilului și care conduce la apariția unor picături care persistă în atmosferă un anumit timp. Există de asemenea o altă sursă. De exemplu, atunci când se arde lemnul, se emite un mare număr de particule de acest fel, care la rândul lor au impact asupra sănătății și asupra climei. Mai doresc să subliniez faptul că există încă o sursă importantă de particule de acest tip. Este vorba despre puțurile de petrol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 fiindcă numai așa vom putea să combatem uh, aceste particule foarte mici care care au efecte dăunătoare asupra sănătății în urma inhalării. Poate să răspundă comisia întrebării adresate de domnul Silakakis, vă rog. Thank you very much, Madam Vă mulțumesc, doamnă președinte. Revizuirea a actualului regulament privind gazele florinate, pe care o desfășoară Comisia la ora actuală, se concentrează asupra efectelor pe care le are regulamentul actual, precum uh, și asupra opțiunilor viitoare pentru a obține progres. În acțiunea noastră, din acțiunea noastră a reieșit foarte clar faptul că regulamentul va avea un impact semnificativ asupra reducerii emisiilor. Dar e adevărat că unele state membre sunt codașe în ceea ce privește punerea în aplicare a acestuia, iar pentru ca regulamentul anual să aibă efect uh, de plin, trebuie întețite eforturile, iar bineînțeles Comisia face eforturi în acest sens. Așa cum am spus în prima mea intervenție, Comisia este îngrijorată de folosirea HFC-urilor și caută opțiuni pentru a lua măsuri mai stricte de reducere a hidrofluorcarburilor. Facem eforturi și la nivel internațional pentru a avea un acord mondial de reducere treptată a HFC-urilor în cadrul protocolului de la Montreal. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Monsieur Skilakakis, voulez rajouter quelque chose? Domnule Skilakakis, mai doriți să adăugați ceva? Bon, je, le, le délai pour les amendements est donc au 24 Puteți depune amendamentele până pe 24 mai, ora 19, și le vom discuta în luna iulie propun să trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi pentru dimineață și anume la punctul 16. La ce oră? Ora 9, astăzi este 24, spune doamna președintă. Deci astăzi până la ora 19, 7 seara. Prin urmare, acum Acum, la punctul 16 ajungem, o strategie eficientă privind materiile prime pentru Europa. Doamna Merchez este raportorul și îi dau imediat cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Strategia privind materiile prime este una foarte importantă a Uniunii Europene este vorba de relansarea unei strategii de acum câțiva ani, uh, iar uh, la conducere este domnul Buticofer de la ITRE. Acest subiect este unul de loc ușor, cu multe aspecte, multifacetat și pentru comisia noastră, pentru mediu. Dat fiind că acest raport a generat foarte mult interes și este multifacetat, vreau să mă concentrez mai mult pe uh, fațeta mediului înconjurător și s-ar putea să las deoparte alte unghiuri din care aș putea privi acest document. Deocamdată însă vreau să mă concentrez asupra aspectului de mediu al materiilor prime. Eu consider că e foarte bine că se pune accentul pe pământuri rare, pe materiile prime biotice și nebiotice. Deci nu, nu, se, nu ne concentrăm doar pe minerale, ci și pe lemn, cauciuc și asta fiindcă se face o trecere a, a accentului de la biotice la non-biotice. Dacă dorim să dăm dovadă de viziune, trebuie să ținem cont de amândouă. Întrebarea este toate materiile prime se folosesc uh, foarte bine la maxima lor valoare? Adesea nu. Ce facem cu biomasa? Avem tot soiul de obiective de folosire energetică și după aceea o ardem. Adesea, aceasta nu este cea mai bună plusvaloare a materiilor prime. Biomasa poate să fie și folosită mm, pentru, în industria farmaceutică aceasta ar fi o valoare mai bună decât incinerarea, fiindcă după ce a fost folosită în industria farmaceutică, biomasa poate fi incinerată după aceea. Este foarte important, deci, să discutăm despre o ierarhie a materiilor prime. Care este cea mai înaltă plus valoare în ceea ce privește uh, uzul unei materii prime fără să aducem daune mediului înconjurător? Nu cred că neapărat că trebuie să impunem deja ceva, dar ar trebui să începem să discutăm și să facem față concurenței pentru aceste materii prime, pentru diverse uh, folosiri și uh, să discutăm despre consumul materiilor prime. Avem nevoie și o abordare care să țină cont de ciclul de viață pentru materiile prime. Avem deja directive cu privire la proiectarea ecologică, dar cred că am putea să vorbim și despre extinderea ciclului de viață a unei materii prime sau a produselor, există tot felul de stimulente financiare pentru a prelungi ciclul de viață și pentru a încuraja pe consumatori să cumpere produse de mai bună calitate, prelungind astfel viața produsului și a materiilor prime folosite. Se pune foarte mult accent pe efectele industriei extractive și pe potențialul reciclării. Re, refolosirea nu se prea menționează, iar de multe ori refolosirea este metoda cea mai eficientă din punct de vedere energetic sau de mediu în ceea ce privește materiile prime și manipularea acestora. Dacă combinăm proiectarea ecologică cu refolosirea, după mine, aceasta ar reprezenta uh, un instrument foarte important de prelungire a, a vieții materiilor prime. Nu e vorba doar de reciclare aici, ci de reciclabilitate, fiindcă nu dorim uh, fiindcă plasticul uh, nu se găsește doar în uh, scaunele de grădină, există foarte mare potențial de reciclare în amonte. Cum facem pentru a politiza um, strategia privind materiile prime? să vedem ce am făcut cu obiectivele energetice și am putea să tragem unele învățăminte de acolo, să avem uh, un obiectiv de eficiență de 3% la nivel anual în ceea ce este folosirea materiilor prime și reciclare. Dat fiind că populația lumii este în creștere, trebuie, să folosi, trebuie ca noi să inversăm curba folosirii materiilor prime, scăzând-o. Trebuie să separăm creșterea economică de folosirea materiilor prime, iar noi măsurăm creșterea economică prin consum. Dar asta e greșit. Trebuie să avem modele noi și un model diferit de creștere economică. Ce vreau eu să vă spun este cum trebuie să procedăm. Am putea să învățăm de pe urma unor modele modelul de închiriere și nu de proprietate. Produsele sunt închiriate și nu deținute. Acest lucru ar spori răspunderea și o rată de colectare ridicată a tuturor produselor. Astfel am putea să îmbunătățim refolosirea, reciclarea și reciclarea în amonte. Dacă se dorește promovarea eficienței în privința materiilor prime, trebuie, trebuie deschise uși și închise uși în același timp la ora actuală foarte multe materii prime și asta din vina noastră dispar într-un uh, depozit de deșeuri sau în, într-un incinerator. Cred că trebuie să încheiem, încheiem un capitol aici, să închidem ușa, să închidem o ușă în ceea ce privește deșeurile, depozitele de deșeuri, dar, dar dacă închidem o ușă, trebuie să deschidem altele. Deci să refolosim aceste materiale, să reciclăm în amonte. Există, deci, mai multe posibilități de punere în aplicare a directivei privind depozitele de deșeuri și trebuie să spunem foarte clar că nu trebuie să se recurgă imediat la depozitele de deșeuri și trebuie să avem uh, obiective de refolosire a materialelor. Nu e ușor, îmi dau seama, dar a venit vremea să facem ceva. Trebuie să facem ceva, fiindcă dacă interzicem depozitele de deșeuri, ce facem cu, cu materialele care sunt lipsite de orice valoare? Vom avea depozitare de deșeuri ilegală? Trebuie să mai analizăm situația pentru a nu ajunge tot de ilegalitate în ceea ce privește depozitele de deșeuri. Eu am propus uh, deja un eh, model economic diferit. Am propus să, uh, să analizăm uh, propunerile domnului Butiköfer privind fiscalitate diferite în acest domeniu. Să vedem ce efect ar avea un impozit privind resursele minerale, privind resursele non-energetice, privind apa și folosirea terenului. Care ar fi efectul unei astfel de fiscalități? S-ar da mai multă valoare materiilor prime și s-ar promova refolosirea și reciclarea acestora. În ceea ce privește lemnul, s-a dovedit uh, că există organizații care își ating scopul. Lemnul uh, este folosit în mod uh, responsabil la nivel corporatist, se protejează mediul înconjurător. De ce nu putem să facem același lucru pentru uh, alte materii diamante să um, să introducem un fel de lanț al proprietății. Sunt uh, e vorba de pământuri rare sau de diamante de uh, sânge, fiindcă multe dintre aceste materii prime provin din uh, de pe situri de extracții care nu sunt bine gestionate. Există aspecte pe care nu le-am um, abordat aici. E vorba de greutățile privind uh, Natura 2000 și uh, activitățile de minerit care sunt permise pe siturile Natura 2000. Noi uh, trebuie să ne aplecăm asupra resurselor proprii și asupra opțiunilor de minerit proprii. Există o tendință naturală de a căuta locurile goale, nefolosite, acestea sunt situri în Natura 2000 de cele mai multe ori. Trebuie să analizăm îndeaproape situația operațiunilor de minerit pe siturile Natura 2000 și sunt uh, gata să discut cu dumneavoastră toate aceste aspecte, aștept până răbdarea această discuție. Bineînțeles uh, că comerțul trebuie să fie echitabil și trebuie să ne asigurăm că sunt întrunite toate condițiile comerțului echitabil în acest raport, dar și în ceea ce privește răspunderea corporațiilor, răspunderea socială a corporațiilor. Avem și niște chestiuni restante, niște stafii care ne bântuie, nanotehnologia, de pildă, care este benefică de multe ori, dar are efecte negative asupra mediului înconjurător în ceea ce privește folosirea argintului în pentru bandajarea rănilor uh, și, și așa și mai departe. Trebuie să vedem uh, care sunt efectele nanotehnologiei în ceea ce privește materiile prime asupra mediului înconjurător și să vedem cum putem recupera aceste materii prime care sunt uh, fragmentate în particule nano. Nu, nu pot fi recuperate, deci trebuie să uh, să avem uh, mecanisme de recuperare a acestor particule. Dragi colegi, aștept cu nerăbdare o discuție foarte interesantă și privind acest subiect. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Florenț. Mulțumesc. Vreau mai întâi să-i mulțumesc doamnei Merchis pentru prezentare, uh, o introducere foarte bună și am mare simpatie și pentru multe elemente din explicațiile pe care ni le-a dat. Cred că raportul merge în direcția cea bună. Mă sperie însă cu entuziasmul cu care am luptat pentru aceste cifre, pragul de 20%, 30% și cât de puțin a preocupat în această comisie uh, deocamdată uh, această problemă a resurselor în Europa. Deci vrem să salvăm clima, vrem să creăm noi tehnologii uh, și, într-adevăr, pentru, chiar și pentru mine, succesul cel mai mare uh, a fost că am adoptat niște obiective de economisire, a, de reducere emisiilor foarte ambițioase cred că e un succes nu numai pentru mine, pentru grupul nostru și pentru comisia noastră în ansamblu. Însă, pentru mine, modificările climatice și uh, gestionarea resurselor uh, și materiilor prime uh, au aceeași importanță, pentru că uh, exploatarea resurselor ține de impactul asupra climei. Mai sunt însă niște puncte uh, controversate despre care trebuie să vorbim. Mai întâi, care sunt materiile prime despre care vorbim. N-am citit până acum niciodată de materii prime biotice, dar Nimeni nu zice că nu trebuie să înveți chiar și la vârsta mea. Uh, Eh, poate că colegii mai tineri poate să ne mai lumineze în această privință. Despre ce vorbim așadar? Despre metale, despre hârtie, despre eh, lemn, despre sau cherestea, despre apă, despre sol. Cât de larg vrem să fie domeniul de aplicare a acestui termen eh, generic. Sigur că, în principiu, trebuie să avem în vedere toate resursele posibile, dar acest lucru trebuie totuși concretizat. Știm din alte dezbateri că uh, Modelul acesta pe trei eh, piloni este unul care mai trebuie discutat, deci eh, această chestiune este discutată și în Comisia de Afaceri Externe și în Comisia pentru Dezvoltare, pentru că dacă analizăm acum eh, modul în care se prezintă și se Uh, impun uh, companiile europene în Africa, atunci există unele care uh, sunt relativ nepăsătoare și altele care, într-adevăr, sunt preocupate de modul în care exercită un impact asupra infrastructurii din acea țară. Deci, mă interesează mentalitatea pe care o Uh, aplicăm în relație cu aceste țări uh, terțe care sunt bogate în resurse și în materii prime. Uh, pilonul intern, UE intern, aici trebuie să verificăm dacă putem să ne atingem într-adevăr de resursele noastre interne prin acest pilon sau dacă nu cumva există diferențe foarte mari în ce privește uh, protecția florei și faunei. Uh, deci, în uh, circumscripția mea avem, de exemplu, o o frontieră comună de 148 de kilometri cu un um, alt stat membru, care într-adevăr este un stat membru onorabil, uh, însă natura, flora, fauna la noi se tratează complet diferit față de uh, vecinii noștri. Deci uh, trebuie să vorbim uh, încă despre aceste lucruri și trebuie să verificăm dacă nu cumva afirmațiile din, din acest proiect uh, sunt cumva prea uh, generale. Trebuie să vedem cum putem aborda problema resurselor naționale și regionale. Apoi, în ce privește reciclarea, uh, uh, nu trebuie să vă reamintesc faptul că uh, cuvântul reciclare nu este definit în legislația comunitară. În ce privește deșeurile electronice, suedezii Uh, spun că uh, uh, suedezii adună 16 kg pe locuitor anual, câtă vreme Austria reciclează doar 3 kg. Nu înseamnă că trebuie să adunăm cu toții 16 kg de deșeuri electronice pe an, dar undeva trebuie să ajungem măcar până la 10 kg. Și dacă nu se realizează acest lucru, atunci trebuie să preocupăm uh, procuratura cu chestia asta. Deci, uh, în planul acestor politici uh, privind reciclarea, mai sunt multe lucruri de șlefuit și de ameliorat. Trebuie să vedem cum putem determina companiile ca prin operațiunile lor să ajungă la, mai mult, la un grad de reciclare mai mare. În ce privește depozitele de deșeuri, uh, aici uh, am fost uh, chiar cu autorul mai multor rapoarte pe această temă. Eu imediat aș subscrie la cele spuse de colega Merkis, dar în noile state membre, cum ar fi România și Bulgaria, nu poți să închizi de pe o zi, de pe, pe alta, toate rampele de gunoi. Uh, Ideea este să nu le promovezi prin uh, subvenții suplimentare deocamdată. Deci acolo unde există depozite de deșeuri să fie mai întâi uh, promovate instalațiile de incinerare cu, pe, pe bază de cogenerare care să uh, poată uh, utiliza căldura și curentul uh, generate. O, uh, în ce privește utilajele eh, mari, eh, de exemplu, firma Caterpillar nici nu mai eh, produce buldozere și mașini pe șen, utilaje pe șenile de peste 100 de tone, pentru că compania vrea să-și poată recupera materiile prime folosite. Și revenind la depozitele depozitele de deșeuri. Cred că pe viitor vom merge cu toți în aceeași direcție, dar să nu ne facem iluzii, vor exista rezistențe și rezerve mari uh, chiar, chiar și în sânul acestei comisii. Pentru că există țări care se opun în mod uh, foarte clar și există chiar state fondatoare ale acestei uniuni, deci nu vorbim de ultimele două, vorbim de primele câteva, care au o problemă foarte mare în această privință. Acum, ce înseamnă extracția uh, noilor uh, materii prime? Vom merge în uh, depozite de deșeuri și vom uh, recapta gazul metan de acolo? Cum vom face această reciclare în amonte? Um, Trebuie ca toate aceste procedee să-și găsească definițiile în acest raport. Apoi, în ce privește criteriile de eficiență energetică, este adevărat că avem nevoie de eh, definiții palpabile. Că acum vrem să instituim un prag eh, cantitativ, nu știu dacă e bine, pentru că oricum există eh, aici specificități foarte clare ale sectorului. Pentru unii, costurile uh, implicite sunt uh, elementul uh, central. Oricum, este bine să formulăm niște obiective. În ce privește ierarhizarea materiilor prime, așa la o primă lectură mi se pare interesantă tema, însă nu pot să o susțin, pentru că nu vreau să răspund din punct de vedere politic pentru Uh, oportunitatea uh, utilizării mai mare, oportunitatea mai mare a utilizării unei tone de oțel la realizarea unei ambulanțe sau uh, față de utilizarea aceleași tone de oțel într-un, într-o centrală eoliană. Deci cumva trebuie să facem ca aceste lucruri să fie mai, mai bine, bine definite. Și în același timp cred că o ierarhie este periculoasă o din păcate, ierarhizarea în politica de mediu europeană s-a devenit a fi păguboasă. Da? Și în alte domenii și tocmai de aceea am această reținere față de ierarhie. Însă, subscriu la principiul fundamental că trebuie să apară o schimbare de paradigmă. În ce privește impozitarea materiilor prime pentru uh, pentru un reprezentant al uh, unei IMM din, uh, din uh, Bavaria, din tabăra politică creștin-socială, nu cred că putem subscrie la așa ceva. Deci, în mare și în genere, felicitări, vom colabora cu dumneavoastră, pentru că și noi dorim ca acest raport să devină mai bun decât este el acum. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dank u wel, uh, mevrouw de voorzitter. Um, het is eigenlijk het feit dat we dit onderwerp hier... Vă mulțumesc. Faptul că discutăm acest subiect arată că mm, există o scindare privind abordarea materiilor prime. Avem această strategie, există această scindare în comisie. Uh, privind um, accesul la materii prime, disponibilitatea acestora, dar există și foaia de parcurs uh, în egală măsură um, pentru 2050, care, pe bună dreptate, analizează mai bună folosire a materiilor prime. Aceste două abordări trebuie îmbinate, fiindcă au foarte multe lucruri în comun. Până la urmă e vorba despre uh, lucruri care ne lipsesc și trebuie soluționate. Acest subiect este important din punct de vedere economic. E de ajuns să, uh, să citești ziarele pentru a vedea câte companii sunt amenințate de creșterea prețurilor la materii prime sau uh, sunt obligate să își crească propriile prețuri din cauza materiilor prime. Am văzut că la ceea ce privește mă, uh, elementul geopolitic și acesta este foarte important. Am văzut cum China dorește să închidă unele granițe um, din cauza unor uh, aspecte legate de pământuri rare. Uh, dacă ne luptăm până la ultimul miligram de materii prime de pe pământ, putem să fim siguri că victima va fi până la urmă mediul înconjurător. Acest subiect este foarte important și îmi pare rău că Comisia nu s-a ocupat cum trebuie de acest subiect și nu s-a vorbit încă de la început despre accesul, accesul la materii prime. Același lucru este valabil și pentru comunicare fiindcă este vorba despre producerea de materii prime în țări terțe. Aceasta este prioritatea uh, care a fost stabilită. Iar uh, pe continentul nostru și pe continentul nostru există mine, exact minia, minieră și în, cap, în capul listei ar, ar fi trebuit să fie aceste materii prime noi Mă bucur foarte mult că doamna raportor a subliniat acest uh, lucru și a, deci prioritățile trebuie să fie schimbate. Aș vrea să adresez mai multe întrebări atât doamnei raportor cât și comisiei. În primul rând, care sunt instrumentele pe care le avem la dispoziție în Europa? Toate uh, bune și frumoase, nu? În ceea ce privește acest uh, obiectiv de eficiență la nivel european de 3% anual dar ce înseamnă asta la nivel european? Cum putem uh, face ca acest obiectiv să fie aplicat? Au mai, existat uh, obiective similare care, de care nu s-a ales nimic. Și o întrebare care merge mână în mână aici este următoarea. Există foarte multe legislație europeană în ceea ce privește folosirea eficientă a resurselor. Colegul meu Florenț a vorbit despre deșeuri, dar diferențele sunt uriașe de la, între statele membre. Există state membre uh, unde 80-90% din deșeuri ajung uh, în depozite, sunt alte state membre care reciclează mai bine, alte state care incinerează mai multe deșeuri uh, și nu, depoz- și nu depozitează. Mă rog, în ceea ce privește aplicarea diverselor regulamente, directive și așa mai departe, situația nu este perfectă, dar în ceea ce privește eficiența materiilor prime, ar trebui mm, să vedem mai întâi ce facem cu legislația pe care o avem deja în vigoare și cum ne putem asigura că toate uh, țintele și obiectivele reciclării și sunt respectate și cum se poate evita depozitarea deșeurilor. Iar în cele din urmă, domnule președinte, aș dori să fac câteva remarce. Mă bucură accentul pus pe biodiversitate, bineînțeles, în dezbaterea privind materiile prime, câteodată se pierd din vedere unele aspecte, cum ar fi biodiversitatea, care este o resursă nesecată de materii prime, apă, lemn și așa mai departe. Iar acest, aceasta, acestea se regăsesc uh, la loc de cinste în strategia privind materiile prime. În cele din urmă, impozitarea materiilor prime e o idee tentantă, dar uh, dacă analizăm evoluțiile materiilor prime la ora actuală, mă întreb dacă o astfel de acțiune ar îmbunătăți lucrurile sau dacă nu cumva nu ar face decât să afecteze IMM-urile și pe alții și să nu fie altceva decât o povară. Aș dori să întreb Comisia care ar fi alte instrumente de încurajare care ar putea duce la uh, soluționarea problemelor. Mulțumesc, Carl Schlitter. Bas mai întâi, Bas a cerut cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Dar nu vreau neapărat să fiu eu primul, nu contează. Mă rog, în primul rând vă mulțumesc foarte mult, doamnă Merchis, pentru raportul dumneavoastră foarte bun. Într-adevăr, acest subiect este unul foarte important, așa cum a spus colegul Florenț. E surprinzător că au plecat atât de mulți colegi și a rămas sala goală, bineînțeles, uh, Uh, pe mie îmi plac dezbaterile despre procente, dar uh, sunt prezent și la această dezbatere, fiindcă este și foarte importantă în momentul în care vorbim despre eficiență energetică, nu vorbim decât despre o resursă, o penoria în ceea ce privește o singură resursă, iar aici când vorbim despre uh, materii prime și așa cum a spus domnul Chebrandi, trebuie să uh, privim uh, situația generală a materiilor prime, aici se vorba despre folosirea terenurilor, a apei și așa mai departe, și efectul asupra biodiversității, dar rămânem aici, ne limităm la materii prime și doamna raport, raportor a spus foarte bine că dacă dorim să vorbim despre materii prime, trebuie să fie acoperite trei aspecte și trebuie să se asigure ordinea potrivită, mai întâi eficiența, folosirea eficiența materiilor prime, apoi activitatea minieră la nivel european și, în al treilea rând, modalitatea durabilă, eficientă de um, a evalua resursele din afara Uniunii Europene. Aceasta ar trebui să fie ordinea și lucrurile ar trebui să fie exprimate mai limpede decât până acum. Apoi, în ceea ce privește avizul doamnei Merchis, uh, se spune foarte clar că avem nevoie de ținte mai clare. Este vorba despre 3%, obiectivul de eficiență, dar pentru mine întrebarea este, este vorba despre un obiectiv absolut sau unul relativ? Bineînțeles, ar trebui să fie un obiectiv uh, absolut, fiindcă unul relativ este mult mai greu de evaluat, dar în egală măsură, dacă se înregistrează creștere economică puternică, până la urmă nu vorbim de um, reducere într-o economie care se bazează mai mult pe producție ca acum. Deci trebuie să fie foarte clar despre ce obiectiv vorbim, trebuie să fie foarte clar că e vorba despre un obiectiv de eficiență absolut. Apoi, pentru a sublinia importanța acestui subiect, trebuie să vorbim mai mult despre, despre ținte obligatorii, despre obiective obligatorii, fiindcă, așa cum se întâmpla acum câteva zeci de ani în ceea ce privește schimbările climatice, obiectivele erau destul de vagi, de neclare și durează ceva timp până când să se pune în aplicare politici care să facă o diferență la ceea ce privește schimbările climatice. Acum înregistrăm progres, dar la, în ceea ce privește biodiversitatea, obiectivele sunt destul de vagi pentru 2020, iar materiile prime s-ar putea să ajungă în aceeași situație. Toată lumea spune că e foarte important, dar când e vorba de politici adevărate, lumea dă înapoi. Iată de ce una dintre propunerile pe care le-am include noi ar fi faptul că trebuie să ne asigurăm că obiectivele pentru materiile prime vor face parte din semestrul european pentru a arăta foarte clar că dacă discutăm uh, despre situația statelor membre, nu este vorba doar despre obiective economice, ci și sociale de me- și de mediu, iar materiile prime ar trebui să se regăsească aici. Ați vorbit pe bună dreptate despre directiva privind proiectul ecologic și cred că acest lucru ar putea să fie ex- explicat mai clar în text, pentru că dorim o sferă mai largă de aplicare a uh, acestei directive, fiindcă este foarte puternică pe uh, planul eficienței energetice, dar avem un, o sferă de aplicare mai largă. În ceea ce privește deșeurile și aplicarea rapidă a directivei privind uh, depozitele de deșeuri și aici avem nevoie de o ierarhie, o ierarhie a deșeurilor, pentru ca toate politicile europene să se întemeieze pe baza acestei ierarhii astfel încât uh, cred că această ierarhie este un pic mai importantă decât uh, interzicerea depozitelor de deșeuri, fiindcă, așa cum a spus și dumneavoastră în uh, prezentare, trebuie să vedem dacă această interdicție ar fi, de, ar fi bună sau nu, fiindcă există riscul ilegalității. Dacă interzicem depozitele de deșeuri, atunci uh, se va alege cea de-a doua soluție ca o ușurință, este vorba de incinerare și nici incinerarea nu este foarte bună când vine vorba de materiile prime, astfel încât trebuie să, ne, să stabilim o ierarhie a deșeurilor, fiindcă dacă interzicem o, un anumit nivel al ierarhiei, s-ar putea să tra- transferăm problemele la următorul nivel, incinerarea de pildă, unde am putea să pierdem foarte multe materii prime. Deci și aici textul ar putea să fie îmbunătățit și noi vă sunt la dispoziție pentru um, a vă ajuta dacă aveți nevoie. În ceea ce privește impozitarea, uh, știu că de fiecare dată când vorbim despre impozite, oamenii devin uh, reticenți, se întreabă dacă mergem uh, pe drumul cel bun, dar în momentul în care vorbim despre materii prime și folosirea eficientă a acestora, vreau să vă spun că impozitarea este o, un instrument care ne poate ajuta să facem um, reciclarea mai avantajoasă față de alte opțiuni. Fiscalitatea, impozitarea reprezintă unul dintre principiile în ceea ce privește stimulentele de preț. Și toată lumea spune că fiscalitatea ar uh, trebui să uh, fie transferată de la mâna de lucru către resurse. În momentul în care vorbim despre materii prime, acesta este o opțiune foarte clară. Nu vorbim despre, uh, despre sporirea fiscalității, ci despre un transfer de impozite de la mâna de lucru către resurse. Iar, a, iar în acest uh, caz, impozitele pot fi un instrument uh, foarte folositor. Mă bucur foarte mult că, se, că uh, există o formulare răspicată aici și ar trebui ca în momentul în care vorbim despre fiscalitate să și scoatem banii din buzunar, să nu rămânem numai la vorbe goale. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă raportor, și vă vom sta la dispoziție pentru a vă ajuta să îmbunătățiți acest text. Mulțumesc. Voi da acum cuvântul colegilor care vor să intervină și vă ruga să-și limiteze intervenția la două minute. Doamna Ibner. Dziękuję bardzo. Strategia... Mulțumesc foarte mult. Această strategie pentru materiile prime este extrem de importantă. Știm cu toții foarte bine că sursele, resursele naturale sunt epuizate la un moment dat și, prin urmare, încă de acum ar trebui să luăm toate măsurile necesare pentru ca gestionarea acestor surse naturale să nu ne creeze probleme pe viitor. Trebuie de asemenea ca noi să putem utiliza aceste resurse într-un mod cât mai eficient. În ceea ce privește textul care ne-a fost propus, putem afirma că el conține un mare număr de elemente pozitive și care vor obține susținerea noastră a tuturor. Însă vreau să insist puțin asupra probleme legate de bunurile utilizate. Deseori le considerăm deșeuri dar aș vrea ca în vocabularul nostru să nu definim ca deșeu decât ceva ce nu poate fi refolosit într-un alt scop de producție sau uh, un alt tip de punere în valoare. Dacă plecăm de la principiul că fiecare produs care a fost deja utilizat poate fi parțial sau total utilizat într-un alt scop, atunci am uh, progresat mult mai mult decât dacă am considerat produsul respectiv deșeu. Și reciclarea ar deveni cu totul altceva. Un alt element uh, important a fost menționat și anume o mai lungă garanție pentru anumite tipuri de echipamente. Știm că pentru multe bunuri de consum garanția este foarte mică în prezent. Se vorbește acum despre noi perioade de garanție care uh, să meargă până la 5-6 ani. Dacă, de exemplu, solicităm producătorului să ofere o garanție mai lungă și să existe anumite uh, penalizări de tip juridic în caz de nerespectare. Dacă cineva vrea să schimbe un articol cu unul mai recent, un bun de consum cu unul mai recent, cum ar fi o mașină, de exemplu, o mașină de 5 ani, pentru care perioada de garanție a fost depășită, însă perioada de utilizare este încă lungă, acea mașină să poată fi vândută unui alt uh, proprietar. Am putea face același lucru și cu alte bunuri de consum. Folosirea resurselor naturale trebuie la rândul ei să fie organizată astfel încât să nu avem um, efecte negative. Uh, în prezent, nici nu ne putem gândi la faptul că costurile dezvoltării unei linii de producții, producție ar putea să ia în considerare și impactele negative asupra mediului înconjurător, efecte care ne amenință pe toți. Trebuie să ne concentrăm astfel încât politica de gestionare a materiilor prime să nu poată în niciun caz conduce la o degradare a mediului, la indiferent ce nivel am vorbi. Am impresia că atunci când vorbim despre utilizarea materiilor prime, trebuie înainte de orice să atragem atenția asupra faptului că este necesară modificarea termenului deșeu a definiției acestei, astfel încât orice bun de consum să poată fi considerat utilizabil pentru alt scop. Mulțumesc, domnul Prodi. Mulțumesc, doamnă președintă. Cred că am avea nevoie de mult mai mult timp pentru ca să putem discuta lucrurile în detaliu. Însă, această problematică se referă direct la durabilitate. Este o problemă care se află în chiar centrul schimbărilor pe care dorim să le operăm. Trebuie să plecăm de la un punct de plecare legat de accesul la resursele naturale pentru generațiile care vor veni. Aceasta este, de fapt, baza durabilității. Evident, dorim o utilizare eficientă a resurselor naturale – dar în același timp, încă de pe acum, trebuie să ne gândim la un soi de dematerializare a societății noastre, pentru că aceasta este bazată pe utilizarea PIB-ului care provine din producția materială. Producția materială trebuie evident să crească și este o prima mare contradicție pe care putem să observăm în societățile noastre, pentru că, într-adevăr, suntem confruntați cu epuizarea resurselor naturale aflate la dispoziția noastră. În același timp, ar trebui să ne gândim și cum să schimbăm producția. Aș vrea să explic faptul că anumite materiale utilizate în procesul de producție sunt utilizate astfel încât apare o dispersie a lor. Să ne gândim la fosfor, de exemplu. Se spune că avem stocuri care ar trebui să dureze încă 70 de ani. Dar fosforul este utilizat doar pentru producerea îngrășămintelor chimice, cu dispersia pe care toată această producție o realizează. Trebuie să ne gândim la o altă modalitate. Uh, să ne gândim și la argint. Există o difuzie a acestui material, o dispersie a lui atunci când este folosit ca germicid. Cred că trebuie să avem mereu în minte ideea legată de incapacitatea, imposibilitatea de a folosi absolut orice um, material. Să vă mai dau un exemplu. În minele de aur, uh, Concentrația este de aproximativ 5, 5 grame de aur pe tonă extrasă. Într-un telefon mobil, concentrația aceasta este de 150 de grame. Observați că există lucruri pe care trebuie să le revizuim, pe care trebuie să le schimbăm. Pentru că este vorba despre însăși durabilitatea societății noastre și Tocmai de aceea trebuie să ne lărgim sfera de reflexie și să depășim simplul criteriu al PIB-ului, așa cum făceam până acum. Da, mulțumesc! Vă mulțumesc o să vorbesc, la fel ca Abbas, despre obiectivele de eficiență, adăugându-le lucruri, domnul raportor. Acest document este foarte bun, într-adevăr, dar trebuie să spunem foarte clar că raționamentul este cel al creșterii economice. Avem și pactul creșterii economice și a lucrurilor de muncă, dar Iată, în ultimul timp, China investește foarte mult în infrastructură, India va face același lucru în următorii ani și dacă vorbim despre eficiența resurselor la nivel mondial, de pildă, Suedia. Noi am fost eficienți în ultimii ani, asta prin că am uh, delocalizat producția. Și, deci, producția energofagă și intensivă este în afara granițelor sării. La nivel mondial, însă, acest lucru nu se poate face, bineînțeles. Iată deci o provocare. Anual uh, devenim din ce în ce mai eficienți, dar problema este că dacă vom folosi această eficiență pentru a compensa economiile noastre bazate pe creștere, atunci cum vom reuși să ajungem la reducerea emisiilor la, an, la nivel anual, chiar și cu instrumentele necesare pe care, de care avem nevoie, nu va fi suficient pentru a compensa soluțiile bazate pe creștere pentru locuri de muncă și pentru reducerile emisiilor. Deci nu putem uh, să avem uh, o eficiență de 6% dacă dorim să compensăm atât uh, creșterea economică cât și reducerile emisiilor. Oare pactul de stabilitate și creștere este instrumentul potrivit pentru viitorul Europei? Pentru a avea o distribuție mai bună a materiilor prime, a resurselor la nivel uh, mondial, poate că ar uh, trebui să folosim eficiența um, resurselor uh, dobândită anual pentru a ajuta țările mai puțin dezvoltate, fiindcă altfel acestea nu se vor putea dezvolta. Dacă, dacă dorim uh, să atingem direct obiectivele, atunci nu vom uh, reuși să uh, reducem emisiile și creșterea nu trebuie să fie scopul în sine. Mulțumesc, Linda McKevin. Mulțumesc, doamna Linda McKevin. Mulțumesc foarte mult, doamne raportor, pentru fiindcă a reușit să introducă atât de multe lucruri importante într-un raport atât de mic. La punctul 9, vreau să vă spun că salut acest punct, fiindcă trebuie să ne amintim faptul că o mare parte a resurselor pe care le folosim provin dintre, de la țările cele mai sărace din lume, cei care lucrează în industria minieră sau recoltează bumbacul uh, nu beneficiază de condiții de muncă foarte bune. Trebuie să ne dăm seama că ce facem noi în Europa ar putea să înrăutățească lucrurile acolo, fiindcă companiile încearcă să obțină tot timpul profit și trebuie deci să nu neglijăm acest aspect în strategia noastră privind materiile prime. În al doilea rând uh, vreau să vorbesc despre ce au menționat domnul Karl Heinz și Gebrandi, este vorba despre coerența politicilor noastre. Uh, Aș dori să cer îndrumare de la Comisia Europeană. Vă dau un exemplu. M-am uh, întâlnit cu niște fabricanți de sticlă de curând care au colectat foarte multă sticlă pentru reciclare și asta până în momentul în care autoritățile locale în uh, circunscripția mea au uh, uh, instalat uh, depozite de deșeuri mobile uh, pe trotuare. Asta ar putea să fie un lucru bun, dar dar se amestecă um, sticla cu plasticul în aceste containere și în momentul în care sticla ajunge să fie reciclată, nu poate să fie reciclată ca sticlă și este folosită doar um, ca um, îmbrăcăminte rutieră, fiindcă a fost amestecată cu plasticul. Deci, iată, câteodată uh, scopurile se contrazic reciproc. Aș vrea să întreb Comisia care este cea mai bună modalitate și mai eficientă modalitate de gestionare a reciclării. Are, ar avea rost să existe două containere diferite și uh, două um, camioane diferite care să colecteze aceste deșeuri și asta trebuie să ținem cont și de costuri într-o perioadă în care autoritățile locale se străduiesc să um, plătească serviciile de bază și trebuie să aleagă între îngrijirea vârstnicilor și reciclare. Aș dori să mi se răspundă la această întrebare, fiindcă poate aceste soluții sunt, la aceste probleme se poate ajunge mai ușor la soluții decât pentru altele mult mai mari. Domnul Ader, dacă doriți, vă rog pe scurt. Mulțumesc. Foarte pe scurt, doamne președinte. Cu toate că uh, nu fac parte din grupul raportorului, vreau să-i vin uh, în ajutor. Anul trecut am adoptat cu mare uh, majoritate și cu sprijinul socialiștilor un document, o rezoluție privind interzicerea extracției uh, de minereuri cu ceanuri în Europa. Pe de altă parte, vorbim de luni încoace despre problema reutilizării deșeurilor uh, electronice. Cum pot fi cuplate aceste două teme? Dacă la colectarea deșeurilor electronice și la refolosirea acestora crește gradul de eficiență, atunci din deșeurile electronice ar putea fi extrasă de 150 de ori mai mare cantitate de aur decât dintr-o tonă de minereu. Deci, în dintr-o tonă de uh, steril scoatem 2 grame de aur, dintr-un uh, dintr-o tonă de telefoane de mobile putem scoate, extrage de 150 de ori această cantitate de aur. Și de aceea cred că stimulentele și constrângerile trebuie aplicate în același timp. Deci, pe de o parte, trebuie cu toată forța și hotărârea să interzicem tehnologiile care sunt dăunătoare, pe de altă parte, trebuie să stimulăm în același timp uh, noile tehnologii, noile posibilități de refolosire, reutilizare și atunci am putea să servim acest uh, obiectiv al creșterii uh, eficienței resurselor. Cred că am terminat chiar în două minute, doamnă președinte. Comision. Mulțumesc foarte mult. O să dau cuvântul repede comisiei. Mulțumesc încă o dată, vă suntem recunoscători. Dau cuvântul domnului Carmalo din partea comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Încerc să fiu foarte subcint, dar o să iau punct cu punct. Mulțumesc, doamnei raportor, pentru acest punct de plecare excelent, pentru un aviz. Comunicarea noastră privind materiile prime se referă nu numai la minerale, dar și la aceste resurse biotice, nu știam că așa se numesc, e vorba uh, despre cauciuc și lemn, de pildă. La comisie avem trei piloni, iar aici este acoperit uh, al treilea pilon, eficiența resurselor și reciclarea. Nu există priorități, nu, nu, un pilon nu este mai important decât altul. Faptul că este vorba de al treilea pilon nu înseamnă că este mai lipsit de importanță, ci din potrivă. Acum, în ceea ce privește obiectivele, țintele, împărtășim uh, părerile exprimate aici cu privire la cât de greu este să dăm o cifră exactă. Asta nu înseamnă că noi nu suntem pentru eficiența resurselor. Comisia tocmai a adoptat o comunicare emblematică, pregătim o foaie de parcurs în acest sens, dar e greu să stabilim o cifră, fiindcă ar fi o cifră generală. E, și ar fi, la, la, în termen de reciclare, de ar fi mai bine să analizăm situația de la caz la caz recent. Uh, Comisia, în cadrul directivei privind uh, depozitele de deșeuri, s-au stabilit unele uh, obiective în ceea ce privește reciclarea deșeurilor din construcție. Deci ar trebui să facem acest lucru de la caz la caz în mod realist și nu avem o cifră generală, care, un procent general care ar putea să pară desprins de realitate. La punctul 6 se vorbește despre un sistem de înregistrare a provenienței materiilor prime, eh, acest eh, lanț al proprietății în chain of custody. A dat exemplul flagged cu privire la domeniul silvic, dar eh, iarăși de la caz la caz ar fi mai bine. Nu la nivel general. La punctul 9 vă referiți la mineralele de conflict. Noi uh, ne aplicăm asupra acestui subiect, nu am ajuns la o poziție finală, dar, după părerea noastră, ar fi mai bine să analizăm această posibilitate de la caz la caz și să nu dăm aici și să nu facem afirmații generale. La punctul 8, vorba de biodiversitate și împăcarea economiei cu mediul înconjurător acesta este miezul politicilor noastre în general și salutăm acest lucru, dar uh, tocmai anul trecut am publicat unele orientări cu privire la Natura 2000, care aveau ca scop tocmai oferirea de orientări statelor membre, autorităților locale, în ceea ce privește reconcilierea acestor două obiective. Nu văd ce mai putea face acum. La punctul 11. Vorbiți despre impozite, impozitarea resurselor minerale. Și s-a făcut uh, o observație din rândul colegilor dumneavoastră în acest sens. Un impozit ar aduce cu sine costuri care nu ar putea fi suportate de concurenți în afară, iar prin acest lucru am dezavantaja economia europeană. Așa cum a spus cineva, există posibilitatea de a transfera un impozit de la mâna de lucru la materiile prime. Da, dacă impactul general nu se majorează la nivelul costurilor, da, poate am putea să analizăm această chestiune. Vorba de analize economice, de studii economice aici, dar ar putea să fie folositoare. Și în cele din urmă, am fost întrebat ce instrumente am putea folosi pentru a fi mai eficienți la nivelul uh, materiilor prime și la nivelul reciclării. Uh, doamna Merkis uh, aici și aici ar putea fi vorba de o aplicare rapidă a parteneriatelor de inovare, dar iar acest lucru nu se regăsește în raportul dumneavoastră, doamna Merchis. Acest lucru a fost discutat în Parlamentul European. Comisia Europeană pregătește o propunere privind um, aceste parteneriate și noi suntem de părere că dacă dorim într-adevăr să regisăm progres, e nevoie de o structură de uh, dialog cu statele membre, cu Parlamentul, cu părțile interesate unde toate aceste subiecte care au fost ridicate astăzi să fie um, analizate în mod regulat. Avem tehnologia necesară pentru a ajunge la o mai bună reciclare sau eficiența resurselor. Putem să folosim standarde, achiziție publice și mai departe. Există foarte multe tipuri de acțiuni, fiindcă m-ați întrebat care sunt instrumentele. Noi considerăm că există multe instrumente, dar toate acestea ar trebui să fie discutate în mod regulat, mai ales în funcție de criterii. E fezabil un lucru sau nu? Dacă discutăm uh, o dată pe an sau o dată la doi ani, ce se întâmplă atunci? Eu cred că ajungem să repetăm lucrurile. Am un parteneriat pentru inovare. Parteneriatul pentru inovare ar putea să fie o platformă de dialog uh, regulat pentru a putea să vedem ce facem. Putem să ajungem la rezultate când? Acum, în 3 ani, în 5 ani, în 10 ani? Asta ne lipsește nouă, iar după mine, dacă dorim să trecem de la nivelul uh, declarațiilor de tip general la fapte, deci de la vorbe la fapte, acest lucru este foarte important și, într-adevăr, suntem, suntem de acord că aceste aspecte sunt foarte importante, dar trebuie să existe o structură de dialog, o structură decizionară, care deocamdată nu există după mine aceasta este provocarea. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru acest spirit de sinteză de care ați dat uh, dovadă. Dacă raportorul dorește să mai adauge ceva? Vă mulțumesc uh, pentru comentarii, dragi colegi, uh, pentru comentariile constructive și observațiile făcute. S-au adresat câteva întrebări și eu o să încerc să le răspund. Bineînțeles, va trebui să ne întâlnim și să discutăm unele aspecte unde e nevoie de mai multe explicații și de discuții suplimentare. Domnul Florence, într-adevăr nu este vorba doar de obiective, de stabilirea obiectivelor, trebuie să fie mai clar și așa a spus domnul Ader, de la caz la caz, stabilirea obiectivelor nu este întotdeauna foarte eficientă. Dar uh, trebuie să fim mai eficienți în ceea ce privește reciclarea. Nu este vorba neapărat de un procent de 70% de reciclare, ci să vedem care sunt rezultatele pe care le dorim. Am putea să vorbim despre reciclare pe trei etape. E vorba de colectare mai întâi, pre prelucrare sau dezmembrare, această fază a dezmembrării, după care trecem la topirea în rafinării. Nu știu care sunt termenii aceștia în olandeză, dar acestea ar fi cei trei termeni, cei trei, cei trei etape și astfel ne vom asigura că obținem cât mai multe materii, cât mai multe materii prime indiferent dacă la, la început e concasarea și, mă rog, uh, indiferent care este ordinea acestor procese. Apoi, în ceea ce privește ierarhia materiilor prime despre care am vorbit și eu, sunt gata să discutăm despre acest lucru. Nu înseamnă că trebuie să băgăm ceva pe gâtul oamenilor aici. Uh, dar trebuie să ne dăm seama că materiile prime sunt folosite diferit și nu-și ating scopul de multe ori, nu, nu sunt folosite cel mai bine. Și nu avem opțiunea de a fi foarte eficienți câteodată, fiindcă, așa cum a spus și domnul Florence, uh, care a, care a dat uh, exemplul uh, turbinelor eoliene și jucărilor McDonald's. Da, într-adevăr, trebuie să fim eficienți Ehm, dacă vor, dar există și alte forme de înlocuire pe care le avem la dispoziție, dar nu trebuie să există aici o obligativitate neapărat și putem discuta. Ceea ce privește impozitarea. Pe mine, eu nu vreau să am uh, impozite peste impozite. Uh, nu vreau să existe obligativitate și oamenii să fie obligați să plătească aceste impozite, dar trebuie să vedem care sunt instrumentele financiare, fiindcă instrumentele financiare în general sunt foarte folositoare pentru a, ca instrumente de încurajare sau descurajare și ar fi foarte bine să vedem dacă putem aplica aici un transfer de impozite, de la impozitarea mânei, mâinii de lucru la impozitarea materiilor prime. Și să vedem care ar fi consecințele aici. Odată s-ar putea ca mâna de lucru să fie mai ieftină, astfel încât reparațiile ar fi mai ieftine. Mm, unii acum sunt... Uh, oamenii acum uh, doresc mai degrabă să cumpere un produs nou decât să-l repare pe, cei, pe cel vechi, fiindcă e foarte scump să... Reparațiile sunt foarte scumpe, mâna de lucru e scumpă, uh, domnul Gebrandi. Sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră cu privire la biodiversitatea. Când vine vorba despre o politică integrată, aceasta este direcția pe care trebuie să o urmăm și nu politici fragmentate materii prime acum, reciclarea mai târziu. Da, trebuie să avem o abordare holistică, fiindcă uh, e vorba de aceeași sursă până la urmă. Deci abordarea fragmentată trebuie să fie evitată, fiindcă altfel vom, uh, cei 27 de comisari vor analiza toți diverse fațete ale chestiunii. Trebuie să ne asigurăm că avem o abordare holistică și integrată și uh, nu se dispersează prea multe eforturile. În ceea ce privește punerea în aplicare, într-adevăr, există tendința ca în momentul în care dorim să se întâmple ceva nou, dăm legislație, dăm legi, regulamente și ne ocupăm prea puțin de întreținere și punere în aplicare. Noi mai degrabă construim ceva nou decât să vedem în ce stare sunt clădirile noastre pe care le avem și dacă lucrurile sunt... Doamna președinte, întrerupe vorbitorul rugându-o să încheie, dat fiindcă am depășit timpul alocat. Da, înțeleg, doamnă președinte, dar e foarte important. Mi s-au adresat și alte întrebări în ceea ce privește deșeurile, depozitele de deșeuri. Îmi pare că... Nu să avem interpretare dacă mai continuați. Just conclude in English uh, uh, because we won't have any translation. That is okay. Uh, Dacă doriți să continuăm în engleză, fiindcă nu o să mai avem interpretare. Deci nu sunt uh, foarte multe divergențe aici, în afară de unele pe care le vom discuta. Parteneriatul de inovare. point is that uh, we have not seen the content of the innovation partnership yet.